și anume procesul verbal al uh, reuniunii de ieri. ați primit cu siguranță, ar vrea să știu dacă există obiecții referitoare la uh, procesul, la procesul verbal de ieri. Se pare că nu este cazul.